nu, o să încep din nou, spune președintele. Tema tratată este politica comercială și energetică din Rusia, folosită ca armă împotriva altor țări, uh, Ucraina și alte țări din vecinătate. Am avut uh, vești de la Moscova care ne-au îngrijorat. Și cred că am văzut uh, și o notă de presă, uh, într-un sens pe care mi l-a comentat deja colegul Sarius Volski. Există anumite măsuri pe care le-a luat Rusia și care nu sunt uh, acceptabile într-o Europa liberă. E vorba de lucruri care sunt importante și fiecare țară din Europa este liberă să hotărească care sunt relațiile sale cu alte țări posibile alianțe, acordul de asociere și așa mai departe. Fiecare țară este independentă și aceasta este o chestiune de drept internațional și uh, se referă la legăturile între diverse țări. Uh, de aceea e vorba aici de o încălcare a acordului de la Helsinki, intervenția pe care a făcut-o Rusia. Și aș vrea să vă reamintesc că Rusia este o țară membră a OMC-ului și trebuie să respecte regulile OMC-ului, pentru că este membru al acestei organizații. Totuși, Orice țară poate să stabilească relații bilaterale mai strânse cu o țară față de alta și Rusia poate să facă ce vrea în acest sens pentru a avea relații mai bune cu anumite țări. E clar că uh, nimeni nu poate spune că uh, Rusia și Ucraina n-ar trebui să fie bun vecin. Nu, foarte bine să fie bun vecin pentru că noi vrem să avem o Europa armonioasă, o Europa pașnică. Dar felul în care fiecare țară își decide politica, aceasta ține de propria sa independență și deci doar Ucraina trebuie să se manifeste în acest sens. Nici Bruxelles, nici Moscova nu au nimic de spus în acest sens. Fiecare țară trebuie să-și decidă propria sa politică. Außenministertreffen von Dezember 2012 wissen wir auch welche requirements im Rahmen äh, etwa der Vorbereitung des Vilnius. În pregătirea summitului de la Vilnius, decizia dacă se va putea merge pe această direcție se va lua la Kiev și nu se poate lua nicăieri în altă parte. Trebuie să spun acest lucru foarte clar. Însă aș vrea să vă rog să nu purtăm acum o discuție despre pregătirea summitului de la Vilnius și despre acordul de asociere, ci uh, aș propune ca în acest scurt timp care ne stă la dispoziție pentru a purta discuția despre Ucraina, uh, pe baza raportului uh, Sarius Volski și în pregătirea uh, rezoluției din Siria domnului Coval, după aceea să nu ne pierdem în astfel de detalii, ci mai degrabă să lăsăm dezbaterea pentru pregătirea Vilnius, summitului de la Vilnius pentru o altă ocazie, ci să discutăm acum despre aspectele concrete, despre progresele care s-au făcut în tema pe care am pus-o pe ordinea de zi. Eu zic că la sfârșitul reuniunii de astăzi trebuie să trimitem un semnal foarte clar în ceea ce privește comportamentul uh, Rusiei. Mă bucur foarte mult că avem printre noi și ambasadorul Ucrainei, care a hotărât să participe la această discuție și va face o declarație inițială. Era apoi colegul nostru Vigan, care face parte din uh, biroul executiv pentru această um, poziție a Parlamentului în legătură de care discutăm. Va lua cuvântul după aceea, după domnul ambasador, iar pe la ora 12 voi încheia acest punct de pe ordinea de zi. Apoi aș ruga să mai tratăm un alt punct suplimentar de pe ordinea de zi și anume uh, să-i rog pe domnii Clicichiuc și pe colegul dumnealui să, ne discut, să discutăm uh, cu dumnealor despre această situație. Ei n-au putut, din păcate, să fie ultima dată la discuția despre Ucraina prezenți, pentru că au trebuit să fie prezenți la o reuniune plenară din Ucraina. Îi salut însă deja prin, uh, în sală pentru, și le mulțumesc pentru prezență. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Vă rog să, vă, să luați cuvântul. Mulțumesc. Yes. Well, thank you very much, uh, dear Mr. Chairman. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere pe care ați programat-o fără întârziere, în chiar prima zi după vacanța de vară. Noi am avut o vacanță foarte aglomerată, pentru că Ucraina a lucrat foarte mult pentru a accelera reformele necesare pentru semnarea acordului de liber schimb la Vilnius. Un element cheie care a fost anticipat în permanență de Parlamentul European, are legătură cu proiectul de uh, drept constituțional potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția. În ciuda faptului că noi ne-am făcut temele, există factori extern considerabili mm, pe care Ucraina trebuie să-i depășească și aș dori să vă confirm și de această dată mesajul nostru în ciuda ultimatumurilor, al intimidărilor, al reacțiilor uh, agitate, acordul de liber schimb între UE și Ucraina va fi semnat în noiembrie. Angajamentul Ucrainei vis-a-vis -vis de UE este irreversibil. Cu două săptămâni în urmă, serviciul VAMAL al Rusiei a blocat a, practic toate uh, exporturile Ucrainei. Eh, practic, exportul Ucrainei către Rusia a fost blocat. Verificările detaliate absolut a tuturor transporturilor din Ucraina, fie că era vorba de produse agricole sau industriale, a fost pus în acțiune. E vorba de afectarea a două treimi din economia uh, ucraineană, industria, industria chimică, care, uh, de care depind sute de locuri de muncă. Guvernul ucrainean a fost cât se poate de serios în încercările sale de a rezolva această problemă cu Rusia, evitând uh, emoțiile excesive convorbirile dintre președintele Ucrainei și președintele Rusiei, delegațiile guvernamentale conduse de uh, primul nostru ministru s-au deplasat chiar la Moscova. Delegația noastră la Moscova a uh, dus și un pachet de propuneri concrete pentru a obține un compromis și o înțelegere a faptului că acordul de liber schimb va fi semnat. Am fost gata să, stabil, să introducem toate mecanismele necesare pentru a găsi soluții eficace în acest parteneriat strategic. Din păcate, rezultatele negocierii pot fi rezumate prin vorbele consultantului președintelui Putin, care a spus Ucraina va înceta să mai fie un partener strategic al Rusiei și va dispărea de pe harta politicii internaționale dacă își continuă relațiile comerciale cu UE. Rusia dorește să introduce mecanisme speciale de control vamal în cazul în care semnăm acordul de liber schimb. Alte opțiuni vizează uh, tarife unice pentru toate bunurile provenite din Ucraina. Aceasta este realitatea. Iar noi trebuie să ne confruntăm cu uh, schimbările de dispoziție ale partenerului nostru uh, rus, uh, în special după eventuala semnare a acordului. Strategia Moscovei se opune deciziilor de a respecta interesele reciproce. înainte de memorandumul de la Budapesta din 1994, uh, care uh, premergea uh, um, intrarea Ucrainei în tratatul de non-proliferare. Aș dori să exprim aprecierea mea față de declarațiile făcute deja de membrii Parlamentului European din marile grupuri politice asupra acestui, acestei probleme și de angajamentul activ și constant al UE. Am apreciat comentariile făcute și de Comisia Europeană condamnând um, comportamentul Moscovei ca inacceptabil. Însă, UE trebuie să meargă dincolo de declarații. Cred că răspunsul Uniunii Europene trebuie să implice o combinație inteligentă de susținere morală și politică vis a -vis de Ucraina. În primul rând, în aceste zile, Ucraina are nevoie de consolidarea familiilor politice eh, ale Parlamentului European în jurul semnării a acordului de asociere. UE ar trebui să anunțe decizia finală a statelor membre privind eh, semnarea eh, acordului și asta pe 21 octombrie pentru a evita o astfel de decizie până în luna noiembrie. În al treilea rând, E vorba de aplicarea provizorie a acordului de asociere. Va fi posibilă doar după ce și Parlamentul European își va da acordul și noi contăm foarte mult pe susținerea dumneavoastră în a oferi acest aviz favorabil pentru a permite semnarea acordului. În al patrulea rând, trebuie să intensificăm contactele între uh, instituțiile europene, statele membre, Ucraina și Federația Rusă. Apoi, Trebuie să lansăm campanii eh, de informare privind beneficiile semnării acestui acord, incluzând atât UE cât și Federația Rusă, urmărind dimensiunile eh, economice, sociale și politice. Apoi, Uniunea ar putea facilita deschiderea piețelor sale la bunurile ucrainiene, asigurându-se sigur că acestea corespund standardelor uh, Uniunii Europene și astfel să putem beneficia de asistență microfinanciară și uh, uh susținere uh, bugetară prin programe UE. Sper că Uniunea Europeană va rămâne la fel de vigilentă și curajoasă în această situație. Ucraina este angajată să își îndeplinească uh, partea de angajament, așa încât să uh, putem uh, semna acordul și Așa cum am arătat uh, consultările la nivel înalt de ieri, de aici la uh, Bruxelles, facem tot ce e posibil pentru a uh, ameliora situația din țara noastră. Ucraina își va sărbători aniversarea, uh, acea de-a 22-a aniversare uh, a independenței sale. Pentru Ucraina, o asociere cu Uniunea Europeană va deveni un uh, factor de motivație pentru a construi un stat european și modern. Evenimentele recente nu fac decât să dovedească că eforturile noastre comune pentru viitorul european al Ucrainei se află într-o etapă critică și decisivă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mm, ați organizat această dezbatere. Președintele, vă mulțumim. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for this um, occasion in Reprezentantul SEAE. Mulțumesc, domnule președinte. În luna august uh, s-a declanșat această criză uh, în ce privește relațiile comerciale Rusia-Ucraina. Și, din păcate, avem o tradiție în acest context cu astfel de crize, pentru că diverse uh, alte probleme apar mai ales în luna august sau decembrie. Iată de ce e important ca și noi să reacționăm rapid. Poate că e prima oară în istoria relațiilor noastre externe când vorbim despre acordul de liber schimb sau de asociere, când um, constatăm astfel de reacții disproporționate ale unei țări terțe. Sigur, nu e o evoluție neașteptată, negociem deja de 5 ani, între 2007 și 2012, uh, iar acordul a fost inițiat în 2012 și uh, sper că vom putea într-adevăr să îl semnăm în câteva luni. cetățenii ucrainieni și-au exprimat voința atunci când s-au angajat să negocieze indiferent de uh, culoarea politică a guvernului ucrainean. Și aș dori să subliniez că suntem satisfăcuți să știm că situația pe care și ambasadorul a uh, descoperit-o la graniță, din punct de vedere vamal, situația a revenit la normal, pentru că circulația bunurilor este esențială pentru bunăstarea economică a oricărei țări. Și ne așteptăm ca lucrurile să rămână pe acest bun făgaș. Însă, în principiu, UE a atras atenția ambelor țări că disputa trebuie rezolvată potrivit regulilor și procedurilor pentru că ambele țări sunt membre ale OMC, așa cum și domnul președinte a remitit acest lucru. Iar comerțul este guvernat de regulile OMC. Dacă de data aceasta s-au găsit soluții practice, evenimentele din ultimele două săptămâni au demonstrat, din păcate, că există o dimensiune politică în această dispută comercială. Și asta vizează presiunile pe care Rusia le exercită asupra Ucrainei pentru a nu semna uh, acordul de asociere inclusiv acordul de liber schimb și asta la uh, summitul uh, estic din noiembrie. Așa cum și presa a arătat, diversi, diversi oficiali au comentat faptul că acordul de asociere ar uh, înăspri uh, regulile uh, vamale între uh, Ucraina și Rusia. Și la citatele oferite de domnul ambasador, aș adăuga că semnarea unui astfel de acord ar fi suicidară pentru Ucraina. Rușii au mai spus că Uniunea Vamală Eurasiană va fi retrasă în cazul în care Chievul va semna acordul de asociere cu UE. În legătură cu consultările de luni, același mm, consultant a spus că Ucraina va fi într-o situație catastrofală în cazul în care Rusia um, va bloca uh, aceste schimburi. Președintele Putin, la rândul său, a declarat că acordul de asociere va uh, impune condiții severe asupra Ucrainei și că Rusia va adopta măsuri de protecție a propriilor piețe în cazul în care acordul va fi semnat. Astfel de declarație arată că disputa de la uh, uh Vamal între Rusia și Ucraina a fost doar un, o avertizare pentru uh, elemente mult mai serioase care ar putea să apară și asta pe măsură ce Ucraina se apropie de semnarea acordului cu UE. Răspunsul oferit de comisie recent și asta în consultare și în acord cu Serviciul de Acțiune Externă. Răspunsul, deci, a fost lansat prin uh, purtătorul de cuvânt privind comerțul și apoi ieri prin persoana comisarului Füle. Și aș dori să vă ofer câteva elemente ale acestui răspuns. Ca o țară suverană, Ucraina poate să ia propriile decizii și să facă propriile alegeri în ce privește comerțul internațional. Președintele a, a reamintit acordul de la Helsinki, dar aș dori să subliniez că această referire este temeiul uh, acordului, noi de, uh, acordului nostru de parteneriat, nu doar cu Ucraina, ci și cu Federația Rusă. Ucraina uh, și-a uh, declarat uh, în repetate rânduri uh, dorința de integrare uh, economică și politică, angajându-se în modernizarea uh, politică și economică. Acest lucru nu împiedică Ucraina de a-și dezvolta relații constructive cu Uniunea Vamală Eurasia atâta timp cât acest lucru se bazează pe respect și atâta timp cât nu contrazice uh, un schimb echitabil. Uniunea Europeană consideră că orice amenințări din partea Rusiei către Ucraina ar putea duce la um, ținând de posibilă semnătura acordului, sunt inacceptabile. Uniunea Europeană este angajată să semneze acordul de asociere cu condiția ca Ucraina să facă progrese notabile potrivit recomandărilor din decembrie 2012 și semnătura ar trebui să aibă loc la uh, summitul parteneriatului estic. Iată uh, răspunsul Comisiei. Sigur că uh, reperele stabilite nu se modifică Uniunea Europeană e foarte preocupată de aceste probleme comerciale, atât cu Ucraina cât și cu Rusia, și ar dori să se găsească soluții adecvate potrivit angajamentelor pe care uh, Ucraina, respectiv Rusia, și le-au luat la vremea semnării parteneriatului. Comisarul Fule s-a întâlnit ieri cu uh, Andrei Kluyev, um, consultant al uh, guvernului ucrainean, tocmai pentru a analiza uh, benchmark-urile în detaliu și să discute recentele probleme comerciale, dar și mesajul uh, vizând soluționarea acestor probleme. Poziția UE este că pentru a crea un mediu uh, propice semnării acordului. E în interesul Ucrainei să ia măsuri concrete și a nu lua măsuri protecționiste, în special în ce privește uh, produse uh, uh, din sectorul cărbunelui și oțelului. Aș sublinia că, în ciuda tensiunilor, facilitarea comerțului produselor ucrainiene trebuie ameliorată. Acest lucru a fost demonstrat recent și de listarea uh, Ucrainei printre țările care pot uh, exporta uh, carne de pui către UE. ținând cont de considerații, considerații de risc și de calitate. De asemenea, problemele legate de regulile țării de origine. Se pare că va exista un flux masiv de produse uh, turcești și europene și trebuie să ne reamintim că în cadrul spațiului economic uh, unic între Rusia și Ucraina s-au exportat uh, prin Ucraina și aceste exporturi nu vor fi considerate ca preferențiale. Deci nu vor avea tratament preferențial uh, atunci când se fac uh, dinspre Ucraina spre Rusia, pentru că originea lor nu este în Ucraina, ci în Uniunea Europeană. Iată de ce semnarea acordului de liber schimb cu o parte terță, deci cu Uniunea Europeană, prin Ucraina, nu poate fi utilizată drept justificare pentru relaxarea problemelor vamale. Pentru că controlele dintre Ucraina și Rusia vor fi aplicate și aceasta va avea implicații și uh, pentru felul în care facem afaceri cu Uniunea Europeană. Există companii care au făcut investiții în aceste țări și în special cele care au produse specializate. Deci dorim să prevenim orice fel de război comercial între cei doi parteneri. Iată deci cum facem față acestor aspecte și cum aplicăm standardele OMC-ului. Aș vrea de asemenea să subliniez un alt lucru, că acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu se va face sacrificând relația noastră cu Rusia sau cu alți vecini, pentru că considerăm că, din potriva, acest acord aduce beneficii foarte mari și noi oportunități pentru toți operatorii economici din Ucraina, indiferent că e vorba de cei ruși, turci, europeni sau orică, de orice altă nație. În încheiere aș vrea să spun că vom monitoriza în continuare situația cu foarte mare atenție, vom menține dialogul la nivelul potrivit cu toate părțile implicate. Comisia și uh, părțile implicate vor informa Parlamentul European, inclusiv uh, Comisia responsabilă pentru afaceri comerciale. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem puțin timp la dispoziție așa că aș vrea să avem intervenții foarte scurte și aș închide încă de pe acum lista vorbitorilor. Avem deja 10 vorbitori înscriși pe listă. Și domnul Demesmachers va fi ultimul pe listă, deci al 11-lea. Și acum închidem lista. Un minut și jumătate, să zicem, credeți că e posibil? Nu mai mult. Domnul Saris Volski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc președintelui pentru organizarea acestei dezbateri. Într-adevăr, timpul este prețios pentru noi și e bine că declarația noastră comună a fost uh, semnată. Încă din 2008 ne-am dat seama că uh, Rusiei îi place să ne surprindă. Însă trebuie să ținem cont de contextul global, pentru că aici nu e vorba doar de comerț, și nu e vorba doar de Ucraina, ci există presiuni și în ceea ce privește Moldova și Armenia. Vorbim aici de întregul parteneriat estic și faptul că Rusia pune sub semnul întrebării, practic, acest concept al parteneriatului estic. Și există o adevărată escaladere și probabil că aceste măsuri uh, vor continua. E vorba aici de geopolitică și probabil că parteneriatul estic uh, până la urmă va intra în confruntare directă cu interesele Rusiei. Așa că va trebui să utilizăm acel soft power de care dispunem să utilizăm uh, strategia bețișorului și a morcovului, să încercăm să aplanăm aceste conflicte și să uh, apropiem relațiile între Rusia și Azerbaijan. Iată, toate acestea sunt semnale care ne arată uh, foarte clar care este dorința Rusiei. Se pare că Uniunea Vamală ar putea fi utilizată împotriva țărilor care doresc să se asocieze Uniunea Europene. Uniunea Europeană însă nu poate uh, rămâne doar pe postul de observator, pentru că Uniunea Europeană și Ucraina au dreptul de a alege libere, așa că Comisia Europeană ar trebui să analizeze această situație din punct de vedere global, văzând întregul context și nu doar ca pe un conflict comercial, pentru că Ucraina și Uniunea Europeană au dreptul să ia decizii în mod liber. Și Ucraina ar trebui să aibă dreptul să implementeze condițiile comerciale pe care le dorește. Cred că ar trebui să avem uh, o acțiune diplomatică mult mai intensă față de Rusia, să punem pe ordinea de zi acest punct și de asemenea și la următoarea întâlnire G20. Parlamentul European crede de asemenea că ar trebui să aibă o rezoluție la următoarea plenară de pe 9-12 septembrie în legătură cu această problemă a țărilor, a părților terțe și de asemenea la summitul de la Vilnius. Da, uh, Maric cred că va fi respectuos față de mine. Așa că îți dau cuvântul, te rog. Mulțumesc! Cred că nu există foarte mari divergențe pe această temă între noi, așa că, așa cum spunea reprezentantul Comisiei și de asemenea domnul Iaruzvolski, toate aceste elemente ne oferă o imagine completă a unui mecanism. Un mecanism care ne arată că Kremlinul a pretins de-a lungul timpului că nu dorește să-și uh, utilizeze puterea de influență asupra Ucrainei. Pretindeau acest lucru pentru că nu era foarte probabil ca acordul de asociere să se semneze. Deci atâta timp cât acest lucru nu era probabil, Rusia a utilizat doar acel soft power. A existat de asemenea și o campanie puternică care a fost uh, plătită de Rusia în Ucraina, în care se arăta că nu merită să se integreze în Uniunea Europeană. Însă uh, planul acesta nu a dat roade și iată că, încă o dată, Rusia s-a manifestat cu aroganță și a început să amenințe Ucraina și această lovitură pe care a dat-o ultima lovitură n-a fost neapărat împotriva oligarhilor, ci în special împotriva populației, pentru că, practic, ei sunt cei amenințați. Este deci o amenințare directă la adresa populației. Așa că ar trebui să reacționăm. Să reacționăm însă în mod civilizat. Va trebui să ne construim viitoarea noastră relație și Rusia ar trebui să înțeleagă că este vorba și de propriul ei uh, viitor și că ne-ar putea pierde ca parteneri. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc că ați respectat uh, timpul de vorbire. Rebecca Harms o să respecte acum timpul cu siguranță. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru invitația de a participa la această reuniune, având în vedere această temă foarte surprinzătoare. Pentru grupul meu însă nu este surprinzătoare această reacție a Rusiei, ne așteptam la așa ceva și cred că în acest conflict trebuie să ne păstrăm calmul. Noi dorim ca acest acord de asociere să se poată încheia pentru o mai bună democrație și pentru o evoluție pozitivă economică în Ucraina. Avem acest acord de asociere deja de mai mult timp și niciodată nu am considerat că ne comportăm într-o manieră controversată față de Rusia. De fapt, a Kiev am avut ocazia în mai multe dezbateri să spun că sunt convinsă că astfel cum procedează Uniunea Europeană și cum uh, dorește să uh, continue relațiile comerciale cu Rusia, Așa are și nevoie Ucraina de aceste relații comerciale cu Uniunea Europeană și sunt de părere că în conflictul care s-a creat acum, Bruxelles ar trebui să ofere uh, asistență ucrainienilor la Moscova chiar, pentru că se încalcă în mod evident regulile OMC. În același timp însă sunt de părere că ar trebui uh, să încercăm să negociem până la sfârșit catalogul nostru de cerințe pentru a putea semna acordul de asociere. Cred că Vilniusul va putea să ne aducă un succes. Eu nu cred că numai Rusia este problema în acest acord, ci și uh, obiecțiile pe care le avem noi și condițiile pe care vrem să le punem, libertate pentru doamna Timoșenko, dar și uh, reforma justiției, trebuie să fie condiții care să se îndeplinească pentru ca acest acord să se poată semna. Așadar, eu uh, urez Uniunii Europene și Ucrainei numai bine la summitul de la Vilnius. Mulțumesc! Domnul Covaci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Într-adevăr, nu e vorba aici numai de concernele mari uh, ucrainiene, de exemplu cum ar fi Roș, uh, care este prezentă în Ucraina, ci și de credibilitatea Ucrainei și perspectivei uh, de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina. Întrebarea care se pune este ce facem în această situație în care acordul a fost negociat și fiind dat că trebuie să lansăm un apel către Ucraina, trebuie să lansăm un apel de încheiere a ultimelor capitole de negociere, mai ales în ceea ce privește sistemul de justiție și uh, tribunalele. Rămâne deschisă însă întrebarea dacă Uniunea Europeană este într-o situație mai bună dacă Ucraina nu se asociază cu noi. Întrebarea are un răspuns foarte simplu. Toată lumea are nevoie de acest acord și în interesul Uniunii Europene acest acord uh, aduce avantaje pentru Uniunea Europeană. Deci avem avantaje din acest acord și poziția noastră este foarte clară și la Kiev vom merge exact cu aceste argumente. Avem două posibilități. Ori uh, facem critic, aducem critică la adresa Rusiei și facem presiuni, însă întrebarea este ce continuăm. Și acum în engleză mai departe, concluziile din evenimentele din ultimele zile, concluzia de după aceste evenimente este că trebuie să uh, fim curajoși în continuare și trebuie să vă șochez, doamnelor și domnilor, dar uh, acordul de asociere ar fi trebuit să se semneze la Vilnius trebuie să fie semnat, de fapt, mâine, săptămâna viitoare, la Kiev sau la Bruxelles. Aceasta trebuie să se întâmple cât se poate de repede. Suntem capabili să o facem și cred că trebuie să punem în capăt acestor tensiuni care se învârtesc în jurul acestui acord. E vorba de tensiuni și presiuni între Rusia și Ucraina și în același timp uh, se vorbește și de o um, terminare a neliniștilor de la Moscova, pentru că noi cred că avem cheia pentru a putea încheia aceste tensiuni cât se poate de repede. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, domnul Lize, care cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. La început aș dori să vă mulțumesc, uh, domnule ambasador, pentru faptul că ați subliniat în mod evident care este alegerea pe care trebuie să o facă Ucraina acum. Dumnealui a spus că populația și guvernul au făcut o alegere foarte clară deja. Vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că s-a spus din partea europeană că situația aceasta nu trebuie să fie tolerată. Presiunea uh, rusă pe uh, Ucraina nu trebuie să fie acceptată ca atare. Uh, am senzația însă că domnul Putin a spus câteva fraze destul de interesante pe care trebuie să le analizăm mai de, de aproape, îmi cer scuze, dumnealui. Trebuie să uh, merită, de fapt, premiul Nobel pentru uh, praf în ochi. El a reușit să ne facă să credem, poate, pe unii dintre noi că, de fapt, nu e vorba de o strategie, nu e vorba de presiune din partea Federației Ruse. Cred că astăzi toată lumea din estul, vestul și centrul Europei știe foarte bine care sunt intențiile Rusiei în acest conflict și Bineînțeles că importul și exportul sunt foarte importante, uh, petrolul, gazele, totul acest, toate aceste elemente sunt importante, dar totuși e vorba de un moment istoric pentru Ucraina și e vorba de un moment istoric pentru Uniunea Europeană. Poarta Uniunii Europene trebuie să rămână deschisă pentru Ucraina și pentru celelalte țări din parteneriatul estic. Mulțumesc, domnul Saleschi. Mulțumesc, domnule președinte. Avem de-a face aici cu o încercare foarte gravă de limitare a suveranității Ucrainei. Această criză duce la o periclitare a credibilității Uniunii Europene. Uniunea Europeană este o parte în această criză, în acest conflict și nu putem să ne prefacem că e vorba de o chestiune strict bilaterală între Rusia și Ucraina. Uniunea Europeană trebuie să reacționeze cât se poate de clar în acest moment și Parlamentul European de asemenea trebuie să dea un semnal foarte clar. Eu sunt convins de faptul că avem nevoie de o rezoluție și anume chiar la următoarea plenară de la Strasbourg. La, în această rezoluție ar trebui să menționăm încercările Rusiei de a se amesteca în relația dintre Uniunea Europeană și Ucraina și să condamnăm această emixtiune. De asemenea, trebuie să spunem foarte clar că Parlamentul European este pentru o introducere provizorie a acordului de liber schimb uh, dintre Uniunea Europeană și Ucraina, pentru că aceasta este o premiză indispensabilă pentru intrarea în vigoare a acordului de liber schimb. Trebuie să nu lăsăm niciun dubiu despre faptul că suntem de această părere și anume că suntem în favoarea acordului și cred că în toamnă ar trebui să se semneze acest acord. Mulțumesc, spune președintele, domnul Landsbergis are cuvântul acum. Mulțumesc, Elmar. Noi, europenii, suntem într-o situație extrem de importantă acum. E vorba de o răscruce istorică pentru Ucraina, dar și pentru Uniunea Europeană, probabil. Prima formulă de liniștire a conflictului nu ar trebui să fie formula, uh, folosită din nou pentru că, sigur, și Rusia are dreptul să își apere interesele, dar acesta nu este un motiv în sine, pentru că nu putem încheia lucrurile aici. Rusia își poate apăra interesele dacă acestea nu limitează libertatea celorlalți. Libertățile generale ale tuturor trebuie să fie um, apărate cum se poate și imediat uh, dacă este cazul uh, ca acestea să fie încălcate. Iar libertatea de alegere pentru Ucraina trebuie să fie garantată. Acordurile de care vorbim, fie că ele sunt condiționate sau nu, trebuie să poată să meargă înainte, indiferent care sunt condițiile care se impun pentru ambele părți semnatare. Toate acestea sunt chestiuni secundare. un acord se poate atinge dacă atât Ucraina cât și Uniunea Europeană au o voință destul de puternică pentru a se apropia una de alta. Evitând orice fel de presiuni. Însă, această dorință consolidată trebuie demonstrată de ambele părți. vedem și ne dăm seama că nu întreaga Uniune Europeană este unită pe această chestiune și nici în uh, Ucraina nu se întâmplă acest lucru. Rusia își impune uh, forța asupra anumitor forțe, uh, asupra oligarhilor sau asupra altor forțe de acolo pentru a îi diviza. Noi trebuie să ne manifestăm dezacordul și oamenii trebuie să fie solidari până la capăt. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stier! Mulțumesc, domnule președinte! Un lucru e clar. Rusia Relația cu Rusia este din ce în ce mai dificilă și Rusia nu are doar probleme cu Europa, ci și cu Statele Unite. După cazul Snowden, e clar că relațiile cu Statele Unite au avut de suferit și poziția sa față de Siria va face ca relațiile noastre cu Rusia să se degradeze și mai mult. Am o întrebare pentru colegul din partea SAE. Considerați dumneavoastră că ne apropiem acum uh, uh, de o etapă de escaladare a uh, conflictului cu Rusia și că am putea ajunge într-o situație de conflict precum cea din 2009? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bilan. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să încep prin a spune că prin a mulțumi președintelui pentru organizarea acestei întâlniri, de asemenea reprezentantul CAE um, spunea că Rusia provoacă astfel de probleme, de exemplu în întâlnirea din august. Aș vrea din nou să mulțumesc președintelui și comisiei pentru că ne-a pregătit uh, poziția, poziția Uniunii Europene. Cred că intențiile Rusiei sunt foarte clare. E vorba, așa cum s-a spus foarte bine aici, de adevărate amenințări față de Kiev și să nu credem deci că e doar o problemă de tip comercial. Rusia a ridicat din nou problema prețurilor la gaze, însă, așa cum arăta domnul Saruzolski, este vorba aici de o chestiune geopolitică și conflictul este clar pentru că, până la urmă, e vorba de semnarea acestui acord de asociere cu Uniunea Europeană. A trebuit să vedem felul în care reacția noastră ar putea fi clară, hotărâtă și atât Comisia cât și Parlamentul European în rezoluțiile lor și în declarațiile făcute au fost uh, foarte clare. Aș vrea să mulțumesc și ambasadorului pentru prezența sa aici, aș vrea să vă mulțumesc pentru cuvântul introductiv și această problemă arată cât de important este pentru Ucraina să semneze acest acord. Și a faptul că au existat și alte declarații, de exemplu, primul ministru Azerov, guvernul de asemenea s-a pronunțat în legătură cu un regulament separat pentru derogări pentru Ucraina. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și eu am să fiu foarte succintă. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit aici. Este vorba de un conflict uh, comercial care în principiu ar putea fi rezolvat la nivelul OMC-ului. În al doilea rând, uh, trebuie să vedem care este poziția Uniunii Europene. Și așa cum arăta ambasadorul, noi dorim cu orice preț ca acordul de asociere să ajungă aici la Parlament în luna noiembrie și aceasta înseamnă că există și niște consecințe politice pentru toată lumea, pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru că așa cum spunea și Rebecca Harms, statul de drept trebuie respectat. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră, mai precis? Dacă doriți să semnați acest acord de asociere cu Uniunea Europeană, mă întreb dacă sunteți pregătit uh, să respectați uh, ceea ce se află pe foaia de parcurs, în special acele puncte referitoare la, la statul de drept. Mulțumesc și acum ultimul vorbitor, domnul Derez Merker. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am auzit aici voci unanime. Foarte bine, pentru că și eu, domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Ucraina trebuie să, să fie independentă, să poată să ia decizii independente și atitudinea Rusiei în acest sens este de neacceptat. În ultimii ani m-am dus deseori în această țară și de multe ori în cadrul uh, vacanței de vară pentru că exista acest mini-război comercial care făcea ravagii. Bineînțeles că e vorba de o strategie a Rusiei, o geostrategie, aș spune, mai degrabă, pentru a-și atinge obiectivele sale strategice. Și, de fapt, această atitudine nici nu este măcar ascunsă din partea rușilor. Chiar ieri citeam un articol foarte interesant în care se arăta foarte clar care era situația. Singurul lucru pe care pot să vi spun, domnule președinte, este că populația ucraineană se îndreaptă acum spre Europa și are foarte mari uh, speranțe puse în Europa. E vorba de o țară cu un potențial foarte ridicat, cu o populație muncitoare și o țară care are nevoie de investiții europene, iar ceea ce face Rusia nu dă dovadă deloc de bună vecinătate, din potrivă. Însă Bineînțeles, Ucraina va avea și a avut întotdeauna legături istorice cu uh, Rusia. Va rămâne anclată acolo, deci va depinde de vecinii săi. Însă ar fi mai bine să fie uh, relații de vecinătate bune. Mulțumesc, domnule ambasador, vă, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, aș vrea să fac uh, trei comentarii acum. În primul rând, sunt foarte impresionat uh, de susținerea pe care Parlamentul European a manifestat-o față de poziția noastră pentru semnarea acordului de asociere și, în al doilea rând, în legătură cu această dispută pe chestiuni vamale și comerciale cu Rusia. Și salut uh, acest raport al dumneavoastră. În al doilea rând, sugestiile pe care le-am făcut în intervenția mea, cele sugestii cu șapte puncte care trebuie considerate de Parlamentul European și de SAE, cred că trebuie să le aveți în vedere. În al treilea rând, un al treilea comentariu, vreau să vă asigur că Ucraina este hotărâtă, este determinată să facă progrese concrete pentru a putea îndeplini criteriile care au fost subliniate în concluziile Consiliului de Afaceri Externe în decembrie 2012. Suntem foarte clari în acest sens. Nu dorim să utilizăm disputa actuală cu Federația Rusă pentru a renunța la angajamentele luate în decembrie anul trecut. Nu. Suntem hotărâți și suntem foarte clari în acest domeniu. Aș vrea acum încă o dată să-mi exprim mulțumirea sinceră președintelui Comisiei dumneavoastră și dumneavoastră pentru susținerea pe care ne-ați arătat-o și puteți conta pe noi și să rezolvăm această problemă într-un spirit constructiv cu Federația Rusă. Bineînțeles, pentru a ajunge la un parteneriat strategic. Vă mulțumesc! Mă bucur foarte mult să văd că există un consens destul de mare atât uh, despre importanța politică a acestor evenimente, cât și despre felul cumpătat în care trebuie tratat acest conflict. Principiile și angajamentele care, pe care le implică acordurile OMC trebuie să fie respectate de către toți partenerii și, bineînțeles, că libera alegere trebuie să existe în continuare pentru toate țările, așa cum uh, prevede și protocolul de la Helsinki. Vom fi întotdeauna ghidați de aceste principii. Nu este în interesul nimănui să creăm uh, o tensiune artificială politică și dificultăți economice suplimentare. Este în interesul tuturor să avem uh, relații comerciale și de investiții mai bune în toate direcțiile cu Uniunea Europeană, iar în general, toate alegerile trebuie să fie respectate și nu împiedicate. Toate aceste subiecte vor trebui discutate mai departe la toate nivelurile și eu mă aștept ca și uh, în marginea, pe marginea summitului G20 să se mai discute aceste subiecte pe viitor. Mulțumesc foarte mult, spune președintele Brock. Mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc colegilor care au participat la reuniune. Um, la această discuție, se vede foarte clar că există un consens uh, destul de larg. În primul rând, Rusia nu are niciun drept să acționeze așa cum o face. În al doilea rând, noi ne dorim ca acordul de asociere cu Ucraina să fie semnat la Vilnius. În al treilea rând, sperăm ca guvernul ucrainian să dea ocazia să poată să fie semnat acest acord. Acestea sunt cele trei puncte pe care le sperăm noi și pe care trebuie să le urmărim în continuare. Cred că există ceva speranțe pentru ca să se realizeze și, în orice caz, este necesar ca ele să se realizeze. Eu vă mulțumesc foarte mult oricum. Acum aș vrea să-i rog pe colegii noștri Arseniu și Cricui să vină în față să ia cuvântul. They want to come here. Herzlichen Dank. Tagesordnungspunkt Nummer 3. Mulțumesc. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Uh, trebuia să terminăm la ora 12, dar vom termina la 12 jumate. Aș vrea să dau fiecăruia dintre dumneavoastră 10 minute și apoi să mai lăsăm și 10 minute pentru câteva întrebări, pentru că trebuie să terminăm la 12.30 punct. Deci vă rog uh, să îmi spuneți dacă sunteți de acord. Vitali, Arseni, Da. Vitali. Stimate domnule președinte, stimați deputați în Comisia pentru Afaceri Externe, Mă bucur foarte mult de ocazia pe care mi-ați dat-o de a participa astăzi la ședința dumneavoastră și de a putea lua cuvântul în fața dumneavoastră. Partidul nostru este foarte bucuros de atenția pe care uh, dumneavoastră ați acordat-o Ucrainei, atât uh, și uh, pentru atenția pe care Parlamentul European o dă evoluțiilor democratice din țara noastră. Aș vrea să încep cu un subiect care este astăzi pe ordinea de zi sancțiunile comerciale ale Rusiei uh, împotriva Ucrainei, care contravin uh, tuturor acordurilor bilaterale și multilaterale, dar și standardelor și normelor internaționale ale OMC. Nu este de mirare că este, uh, poporul ucranian este foarte nemulțumit de ceea ce se întâmplă. Suntem foarte recunoscători Uniunii Europene pentru o reacție cât se poate de rapidă din partea instituțiilor și pentru o condamnare a acțiunilor ruse. Nu este pentru prima dată că autoritățile uh, ruse fac astfel de uh, acțiuni, dar atât de sistematic și de cinic în același timp nu s-a mai întâmplat. Aceasta este o încercare de a intimida Ucraina și de a pune presiune asupra Ucrainei pentru ca să nu semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care ar putea crea o zonă de liber schimb și acest lucru nu este dorit de către Rusia. Într-adevăr, guvernul rus nu își mai dă o steneală nici măcar să-și mai ascundă obiectivele sale politice. La următoarea reuniune vom putea discuta despre uh, acest subiect, pentru că suntem convinși că noi trebuie să ne folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a ne proteja interesele în fața Rusiei, mai ales uh, principiile unui comportament civilizat în relațiile bilaterale cu Rusia trebuie să fie respectate în continuare și trebuie să fie garantate mai ales. Sancțiunile actuale pe care le, impune Rus, le impun uh, Rusia arată cât de importantă este pentru Rusia această semnare a acordului de asociere cu Ucraina. Eșecul sau succesul acestui acord nu va avea numai efecte grave asupra viitorului uh, Ucrainei, ci și asupra viitorului altor țări din regiunea noastră. Însă noi suntem realiști și avem o înțelegere deplină pentru faptul că realizarea obiectivului nostru comun, punerea în aplicare a acordului de asociere, fără respectarea condițiilor nu este posibilă. Suntem conștienți de acest lucru. Însă știm în același timp și că guvernul actual uh, al Ucrainei nu este gata să facă acești pași. Opoziția din uh, Ucraina este de acord cu acest subiect și la următoare reuniune cu guvernul dorește să lanseze o inițiativă pentru ca să se aplice legile care ar putea să uh, garanteze o schimbare a situației la noi în țară. Trebuie însă să facem tot posibilul ca aceste legi să nu fie numai uh, pe hârtie, ci să fie cât se poate de concrete și să aibă consecințe concrete pentru ca o integrare în procesul uh, european să fie cât mai rapidă. Înainte ca Uniunea Europeană să ia o decizie, și de asemenea aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că acordul de asociere este un instrument uh, util pentru opoziția din Ucraina pentru a putea evalua activitățile și uh, guvernului actual și pentru a le influența, pentru că prin intermediul acestui acord se vor întări principiile democratice și respectarea lor și acest acord ne va da și posibilitatea de a organiza în 2015 alegeri corecte și democratice. În cazul în care vom avea un candidat democratic uh, ales uh, la aceste alegeri, noi vom putea de asemenea să-l ajutăm la punerea în aplicare a programului său electoral. De asemenea, un eșec al acestui acord uh, ar putea fi folosit de către guvernul actual pentru a se îndepărta și mai mult de valorile democratice. Nu pot decât să vă asigur că opoziția democratică din Ucraina va face tot posibilul pentru ca guvernul actual să semneze acordul cu Uniunea Europeană. Este o necesitate pentru noi. Și suntem conștienți de importanța acestui acord. Știm și că aceasta va avea consecințe nu numai pe viața economică din Ucraina. Eliberarea Iuliei Timoșenko este o condiție esențială și pentru noi, este prioritatea numărul 1 de pe uh, Uh, lista noastră de cerințe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o la acest discurs. Mulțumesc, spune președintele, fără microfon, cu microfon. Acum um, aș dori să-i dau cuvântul acum domnului Arseni Iacenciuc, care este conducătorul Consiliului Politic al Partidului Bacivcina, care va vorbi despre situația curentă din Ucraina în momentul de față. Da, mulțumesc. Domnule președinte, distinși europarlamentari, apreciem în mod deosebit că ne dați cuvântul și că vă putem vorbi astăzi. A, să fiu succint. Ucraina este angajată pentru integrarea europeană. Considerăm că acordul va fi semnat în noiembrie și noi, ca reprezentanții ai opoziției ucrainiene, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca afacerea să fie încheiată. Vom susține legislația necesară în Parlamentul nostru. Am introdus deja propuneri legislative și am solicitat președintelui și partidul majoritar să pună în aplicare, să facă să intre în vigoare aceste propuneri legislative. Pentru că ne dorim ca precondițiile la semnarea acordului să fie îndeplinite la timp. Aș dori să vă reamintesc că există trei criterii care sunt precondiții cheie și că e guvernul ucrainean trebuie să ia măsurile necesare. Noi credem că uh, Uh, guvernul va îndeplini aceste trei criterii. Primul se referă la stoparea uh, justiției selective și eliberarea Iuliei Timoșenko. Considerăm că președintele Ucrainei îi va permite Iuliei Timoșenko să părăsească țara pentru a obține uh, îngrijiri medicale în Germania. A doua precondiție este reformarea integrală a Uh, procuraturii Generale, pentru că aceasta este moștenitoarea uh, sistemului sovietic. Potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția, vom susține legislația care va transforma uh, Procuratura Generală așa încât să devină una transparentă. În al treilea rând e vorba de alegeri. Alegerile din 2012 vor fi reorganizate uh, în cinci departamente unde uh, au existat probleme în 2012 putem vedea că Rusia practic declanșează un război comercial cu Ucraina. Permiteți-mi să reformulez. Nu e vorba de un război comercial, ci de măsuri represive împotriva Ucrainei. E o provocare. Uh, atât vis-a-vis -vis de Ucraina, cât și vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană. Iată de ce e nevoie ca împreună să dăm un răspuns comun și ferm. Vreau să reamintesc țărilor baltice ce a făcut Rusia împotriva acestora înainte ca ele să adere la Uniunea Europeană. Vă reamintesc summitul de la București din 2009 când Ucraina a uh, solicitat un plan de acțiune pentru uh, accesul la NATO. Rusia, la vremea respectivă, a adoptat acțiuni similare și elementul cheie pentru noi este să ne dăm seama că nu trebuie doar să supraviețuim, ci, datorită acțiunilor Rusiei, Ucraina va deveni un stat mai puternic. Vom mai fi mai puternici împreună. Și mă refer la Ucraina ca parte a familiei europene. Federația Rusă a violat un număr de uh, acorduri bilaterale și multilaterale, începând cu regulile OMC, și uh, acordul de liber schimb între Rusia și Ucraina, care a fost ratific ratificat de Parlamentul Ucrainean cu câteva luni în urmă. Dar, încă o dată vă reamintesc, nu e vorba de comerț, ci despre politică, iar președintele Putin a fost cât se poate de explicit, spunând că Uniunea Vamală nu e o uniune economică, ci una politică, iar sentimentul meu e că Federația Rusă și, în special, președintele Putin doresc să reinstaureze o nouă versiune a URSS, a Uniunii Sovietice. Am fost uh, parte a acestui tip de Uniune pentru 80 de ani de jos. Calea noastră de acum e către Uniunea Europeană și credem că răspunsul cel mai bun e de a semna acest acord și de a-l uh, pune în aplicare. Nu există șanse pentru Ucraina să beneficieze de alegeri liberi fără acest acord de liber schimb și fără acordul de asociere. E o altă modalitate de a garanta că va exista o uh, cursă prezidențială uh, echitabilă pentru alegerile din 2015. Considerăm că viitorul nostru este unul european. Suntem angajați în acest scop și solicităm guvernului ucrainean și președintelui să ducă la bun sfârșit uh, implementarea celor trei precondiții, așa încât noi, opoziția ucraineană, suntem gata să cooperăm pentru semnarea acordului. Viitorul nostru este unul comun și credem că vom avea succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc, până președintele. Domnul Sarezvolski. Thank you. Uh... Mulțumesc. E bine de știut că opoziția e unită în Ucraina. Pe tema integrării europene special, dar cred că mai putem spune, după ce l-am ascultat și pe domnul ambasador, că opoziția și autoritățile, la rândul lor, sunt unite uh, ce privește integrarea europeană. Există o propunere din partea opoziției cum l-am auzit pe domnul Iațeniuc, ca Uniunea Europeană să susțină guvernul în toate acțiunile sale de implementare a asocierii. Acestea sunt vești bune. Și mm, aș mai vrea să reamintesc că opoziția ar putea fi un aliat temporar al guvernului în acest scop. V-aș atrage atenția asupra experienței poloneze. În drumul nostru spre integrarea europeană, am reușit să obținem o coaliție între toate partidele de toate culorile politice. Și asta prin dialog și prin eforturi susținute în uh, Parlament pentru a transpune în legislația națională uh, ACHIUL. Nu doresc să repet cele trei criterii invocate deja, Însă, înainte de începutul verii, am avut semnale îngrijorătoare din partea Parlamentului dumneavoastră, uh, aflând că s-au amânat, uh, s-a amânat adoptarea uh, anumitor acte legislative decisive. Iată de ce declarațiile dumneavoastră astăzi aici, ambele dumneavoastră declarații, potrivit cărora veți accelera adoptarea acestor legi, ne liniștesc, pentru că scopul nostru, așa cum bine ați spus, este comun. Mult succes și uh, încercați să vă gândiți la interesele viitoare generații și nu ale viitoarelor alegeri din țara dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Marec acum. Mulțumesc. E interesant și fascinant să vă ascultăm, stimați invitați. Fascinant pentru că vă aud vorbind cu aceeași voce. Pentru că un alt lider al opoziției uh, din Ucraina se află acum la Bruxelles și ar fi interesant să-l auzim și pe el. Dar, ca să revin, tratez această declarație ca un angajament ferm din partea opoziției față de PP, nu e așa? Pentru că îmi imaginez că veți dori să deveniți membri ai Partidului Popular European și aș dori să știu cum veți derula aceste dezbateri în partidele dumneavoastră. A existat multă bunăvoință din partea Parlamentului European și nu doar bunăvoință, ci chiar determinare, așa încât Ucraina să se apropie tot mai mult de Uniunea Europeană și știm că nu toate statele membre au aceeași poziție. În Practic, ne aflăm pe ultima sută de metri înainte de summitul uh, de la Vilnius și va fi nevoie de multă determinare, dar și de multă muncă din partea dumneavoastră, deoarece vocea opoziției și relațiile opoziției cu administrația și cu președintele, declarațiile pe care le veți face, toate acestea vor fi argumente excelente pentru noi. Vorbim de probleme istorice și geopolitice, pentru că E momentul oportun, dar există și surse de neliniște pentru noi. Poziția noastră vis-a-vis -vis de minoritățile sexuale sau uh, vizele. Domnule președinte, am putut vorbi recent cu reprezentanți ai opoziției înaintea vacanței, iar acum liderii opoziției înșiși sunt aici, poate că e timpul să invităm și pe cineva din partea majorității, din Partidul Regiunilor. Poate că ar avea și ei ceva de spus și cred că uh, unele uh, idei uh, ar putea fi bine prezentate și de majoritate, nu doar de minoritate. Uh, Das, äh, war der Botschafter heute dort hier. Ambasadorul a fost aici și cred că aceasta a fost o decizie luată după ce guvernul a fost aici la noi, ministrul de externe a fost chiar prezent. Și de aceea cred că pot spune că guvernul a fost deja reprezentat aici. Așa vom face și uh, pe viitor, în lunile care urmează în cele două luni care vă urmează, care vor fi importante atunci când vom lua decizia asupra proiectelor pe care trebuie să le inițiem. În ceea ce privește Vilnius și felul în care guvernul din Ucraina și Parlamentul din Ucraina uh, ia deciziile, acestea sunt uh, un subiect separat. Domnul Sarius Volski a definit aceste decizii în raportul său ca fiind importante, dar așa cum le-a definit dumnealui, cred că toată lumea trebuie să le considere ca atare. Cred că, deci, putem să, pe baza acestor principii, să creăm o poziție comună. Are cuvântul acum domnul Kreiseldorfer. Mulțumesc, domnule președinte. Politica comercială are întotdeauna și o legătură cu politica geopolitică, îmi cer scuze. Să credem că se pot separa aceste două subiecte mi se pare o ironie și mi se pare că aceasta ne aduce înapoi în timpul coloniilor. În ceea ce privește semnarea acordului de asociere, cred că trebuie să ținem cont de acest aspect. Există dificultăți pe ambele părți. Nu putem însă, din partea Uniunii Europene, să spunem că uh, semnăm cu orice preț și apoi la Vilnius trebuie să fie pregătit acordul pentru ca ambele părți să poată să să-l semneze. Ceea ce face Putin în momentul de față este că își uh, vede interesele geopolitice, însă le pune mai prioritar înainte decât alții. Faptul că E vorba de un partener important pentru noi, este un lucru absolut esențial, însă întrebarea care se pune acum este cu care este dezbaterea în populația, în rândul populației ucrainiene, care este percepția lor uh, față de această acțiune a Rusiei. Știm din uh, istoria recentă că fie că e vorba de electricitate sau de furnizarea de gaz, s-au mai folosit uh, semnarea de acorduri în domeniul comercial pentru a influența evoluții politice. Și mi-e teamă că aceasta n-a fost ultima dată că s-a întâmplat. Însă, la ultima întâlnire um, a G20 și cu siguranță și la viitoarea, a fost foarte interesant să vedem că din partea europeană, de exemplu, se va discuta, se va lansa subiectul acesta pe ordinea de zi și cred că în momentul de față avem destul de multe conflicte în lume în care avem nevoie de Rusia ca partener. Întrebarea este însă care este disponibilitatea lui Putin. Dorește să preia această răspundere și el? Și un alt punct uh, pe care trebuie să insistăm este că OMC-ul în momentul de față pare un corp mai degrabă uh, latent, care nu prea acționează, care e pasiv și mi-e teamă că ar trebui folosit mai mult acest intermediu pe care îl avem, uh, care este Uh, OMC-ul și să nu încercăm să separăm acordul de asociere cu, uh, de, cu Uniunea Europeană de principiile OMC. Cred că și aici ar însemna să facem o greșeală dacă separăm aceste două subiecte. Mulțumesc. Doamna Lupceva. Das ist halbwegs richtig. Măcar pe jumate am pronunțat corect, sper. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Astăzi s-au uh, făcut declarații foarte importante, în mod evident, atât din partea guvernului ucranian, cât și din partea opoziției ucrainiene. Am constatat astăzi că atât guvernul cât și opoziția sunt de aceeași părere. În ceea ce privește însă punctele care ne interesează foarte mult pe noi, Uh, e vorba de un acord comun, de un acord între guvern și opoziție. Acesta este un punct important, mai ales având în vedere summitul viitor. E foarte important ca toate părțile implicate să vrea să participe la, program, la pro, procesul de integrare al Ucrainei. Trebuie însă ca acest calendar pentru acordul de asociere să fie respectat. Acordul trebuie să fie semnat cât mai repede, fără însă să trebuiască să luăm decizii pripite. Am o întrebare însă către domnii Clicico și Iațeniuc. Care sunt posibilitățile pe care le avem de a avea o acțiune comună din partea opoziției și din partea guvernului, respectând în același timp însă criteriile de uh, semnare a acestui acord. Și o întrebare suplimentară, dacă îmi permiteți, care este atitudinea societății civile în ceea ce privește procesul de integrare în Uniunea Europeană? societatea dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Demeșmacher, domnul, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult uh, celor doi reprezentanți ai opoziției. Mă bucur foarte mult să aud că sunteți în continuare susținători ai integrării europene. Eu am fost de multe ori în Ucraina și chiar și în vara aceasta, ultima dată, uh, și când uh, am uh, discutat cu populația din Ucraina, ceea ce am făcut de multe ori, am constatat că totuși și populația susține integrarea europeană. Însă am o întrebare critică la adresa dumneavoastră. În rândul populației am constatat totuși de multe ori și neînțelegeri cu privire la politica Ucrainei în general, atât uh, în fața guvernului cât și în fața opoziției. O atitudine cât se poate de negativă față de puterile politice din țară. Oamenii întreabă foarte mult ce s-a întâmplat cu valorile democratice, cât de democratice sunt alegerile și au nevoie de alegeri libere în mod evident. Mi se pare foarte periculoasă această evoluție. Dacă o populație are o încredere evidentă față de clasa politică dintr-o țară și de multe ori face afirmații foarte negative, e foarte periculos. Poate puteți să-mi confirmați sau nu aceste temeri ale mele ceea ce mie nu mi se pare un subiect neapărat separat, pentru că se leagă acest subiect foarte mult și de corupție, corupția care este o temă foarte de actualitate. Corupția este foarte răspândită, este nevoie de reforme foarte multe și pentru a putea obține un cod al muncii mai corect. Sunteți de părerea mea sau nu? Domnul Bielan și după aceea domnul Protașevici, vă rog. Și după aceea aș trebui să închid lista vorbitorilor, spune președintele. Aveți mai puțin de un minut, dacă vreți să vorbiți mai puțin de un minut, uh, vă dau cuvântul domnul Bilan, pentru că trebuie să mai le dăm și eu o șansă să răspundă vorbitorilor. Foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem pe ultima sută de metri în ceea ce privește acordul de asociere între Uniunea Europeană și uh, Ucraina. E vorba de un proces uh, al căror uh, consecințe nu ne sunt cunoscute. Mi-aș dori însă ca acest acord să se semneze cât mai repede, chiar mâine, poimine, dacă se poate, la Bruxelles sau la Kiev, însă mi-e teamă că, din păcate, nu se va putea obține acest rezultat. Mai avem aproximativ două luni de război uh, al nervilor, care probabil uh, cu care ne vom confrunta și Moscova are experiențe foarte vaste în acest tip de politică. Mă bucur foarte mult să văd că dumneavoastră sunteți hotărât să acționați. Mă bucur și să aud că opoziția din Ucraina este foarte angajată, iar guvernul în prezența, în persoana ambasadorului, vorbește în același sens ca opoziția. Mi-aș dori de aceea ca Parlamentul să poată să adopte legile necesare. Vreau să vă întreb însă dacă sunteți cu adevărat pe ultima sută de metri în ceea ce privește adoptarea acestor legi în Parlament și dacă este într-adevăr probabil ca aceste legi să se adopte pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să am și o întrebare. S-a vorbit aici despre acordul de asociere și ne bucură să auzim că sunteți pentru acest acord, pentru a semna cât mai repede cu putință. Însă aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu declarația primului ministru Lazarov și în legătură cu posibilitatea ca Ucraina să se alăture Uniunii Vamale și de a avea mai multe acorduri vamale care sunt organizate de către Rusia. Care este poziția dumneavoastră față de acest lucru, ținând cont de politicile internaționale ale țării dumneavoastră la ora actuală? Mulțumesc! Domnule Lansbergis. Foarte pe scurt. Eu aș dori să ajungem la o consolidare maximă a pozițiilor noastre pe acest domeniu pentru a semna acordul și o mai mare flexibilitate în ceea ce privește precondițiile. Mă întreb dacă doamna Timoșenko va fi eliberată, dacă va fi eliberată înainte de semnarea acestui acord sau după semnarea acestuia. Acesta este un lucru foarte important. Lipsa semnării acordului la Vilnius este un lucru rău pentru Ucraina și de asemenea pentru soarta doamnei Timoshenko. așa că n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Thank you. Who starts now first? Mulțumesc. Cine dorește să răspundă mai întâi? Domnul Iațeniuc. Vă mulțumesc pentru întrebările importante la care voi încerca să răspund una câte una. În ce privește reformele din Ucraina, cel mai bun plan de acțiune de a-mi reforma propria țară e de a ratifica și implementa acordul de asociere și acordul de liber schimb. Nu trebuie să reinventăm bicicleta. Bicicleta e gata, pregătită și cel mai bun plan de acțiune e de a implementa cele două acorduri, iar atunci Ucraina va deveni mult mai pro-europeană dacă cele două acorduri pot fi implementate. Iar ca să obținem acest lucru, trebuie să adoptăm 11 legi. Am demarat uh, o dezbatere vizând integrarea europeană și Partidul Regiunilor, mm, autoritățile, guvernul și președintele nu au participat la această dezbatere, la această mare masă rotundă, dar noi acolo am pregătit un calendar, un parcurs, uh, o listă a legilor care trebuie adoptate pentru a putea să ne apropiem de Europa, iar cele 11 legi vor fi adoptate de majoritate, nu de minoritate. E vorba de voința politică a președintelui Ucrainei și a a majorității reprezentate de Partidul Regiunilor, când vor fi în măsură să adopte și să pună în vigoare angajamentele luate anul trecut. Ați întrebat care este angajamentul politicienilor în Ucraina și felul în care cetățenii îi percepe politicieni. Ca să fiu sincer, ucrainienii și sunt sigur că nu sunt singuri, urăsc politicienii. Și e clar că depinde de politicieni. Putem sau nu putem să uh, aducem schimbări reale? E vorba de factorul de credibilitate. Și responsabilitatea noilor politicieni e una foarte importantă. Noi ne dorim să acționăm așa cum doresc și cetățenii. Iată de ce avem nevoie de acordul de liber schimb, pentru a arăta cetățenilor că suntem pro-europeni, că știm ce facem, uh, știm ce ei doresc și chiar livrăm rezultate. Ce privește dezbaterea populară vis-a-vis -vis de integrarea europeană, e straniu. Am uh, primit rezultatele câtorva sondaje și dacă e să le uh, compar cu sondajele din 2010, majoritatea ucrainilor susțineau atunci integrarea sub control rusesc, indiferent care ar fi entitatea supranațională propusă de Rusia. Era vorba un 46% și Ianucovici era considerat un președinte pro-rus. Dar timpul a schimbat radical aceste cifre. 56% dintre cetățeni susțin astăzi integrarea europeană. Iată vești foarte bună. Cu cât avem mai mulți președinți pro-ruși, cu atât aspirațiile uh, către Uniunea Europeană sunt mai mari. Însă, avem nevoie de campanii de uh, conștientizare, de sensibilizare a publicului pentru a explica cetățenilor ce beneficii vor avea începând cu uh, un uh, regim liberal vizelor, uh, statul de drept, magistratura, respectarea drepturilor civile, o nouă procuratură, um, combaterea corupției și așa mai departe. În acest fel putem ameliora ideea europeană printre cetățenii europeni. Ce privește Uniunea Vamală, domnule vicepreședinte? Sentimentul meu e că guvernul va încerca să facă joc dublu. Pe de o parte, mm, să ceea ce se apropie de Uniunea Europeană, dar și să negocieze o anumită relație cu Rusia și Uniunea Vamală propusă. Pentru că electoratul de bază al lui Ianucovici este prorus. Și dacă vorbește doar de UE și uh, fără a spune nimic despre Rusia, își va pierde acest electorat. Trebuie să ținem seama de acest lucru și să ținem minte acest lucru. Acesta este motivul pentru care avem nevoie ca acordul să fie semnat. Și e nevoie de uh, uh, o bază echitabilă de negociere cu Rusia nu de a relua relațiile cu Rusia, ci de a antama noi relații, un tip nou de relații cu Rusia. Și să solicităm Rusiei să respecte drepturile suverane ale Ucrainei. În acest sens, avem nevoie de susținerea dumneavoastră. În fine, uh, insistăm pe lângă guvern să uh, respecte cele trei criterii despre care am mai vorbit. Domnul Clicco, acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare care a fost adresată în parte și colegilor mei, domnul, care a fost și răspuns, la care s-a răspuns de către domnul Iațeniuc în parte. Vreau să vă răspund și eu la partea cealaltă a întrebării. Întrebarea care se pune acum este Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană? Majoritatea populației din Ucraina a luat deja o decizie în acest sens și preferă Uniunea Europeană Uniunii Vamale. Este important, de asemenea, să înțelegeți care sunt uh, motivele pentru această alegere, pentru că există pentru noi motive evidente. Numai 77% dintre ucrainieni 75% dintre ucrainieni nu au călătorit niciodată în afara um, granițelor țării și dacă e să vedem avantajele nete ale unui acord cu Uniunea Europeană, se văd imediat, pentru că standardul de viață s-ar ridica imediat în cadrul unui acord cu Uniunea Europeană, să nu mai vorbim de posibilitățile de formare profesională. Este absolut evident că acesta constituie un avantaj și de aceea majoritatea ucranienilor susțin uh, o semnare a acordului cu Uniunea Europeană, acordului de asociere și își doresc, bineînțeles, să trăiască în Uniunea Europeană alături de ceilalți europeni. Ucraina este, din punct de vedere geografic, Europea și noi suntem și ca formare istorică, mentalitate, suntem europeni iar în ceea ce privește standardele de viață, suntem departe de standardele europene și ne-am dorit de aceea să avem aceleași standarde ca și vecinii noștri, Polonia, Ungaria, Slovacia, Slovenia. Toate aceste țări au făcut progrese majore după ce au intrat în Uniunea Europeană și vrem și noi să ne aliniem în acest rând. Este clar că e vorba de o um, provocare foarte mare și eu cred că trebuie să avem posibilitatea, măcar până la summitul de la Vilnius, să demonstrăm acest lucru. Vorbesc aici și de opoziție. Vom face tot posibilul pentru ca acest acord să se realizeze și să se poată îndeplini uh, această dorință a noastră. Când vorbim de reforme, reformele justiției, reforma tribunalelor uh, și de celelalte cerințe care au fost impuse, de exemplu, unor sectoare din uh, orașul nostru, din diferite orașe. Trebuie să încercăm să facem cât se poate de multe pentru a putea garanta alegeri libere, parlamentare, iar uh, la Kiev uh, trebuie să reorganizăm sistemul. Putem face acest lucru, sigur, este una din temele pe care le luăm foarte în serios. După cum spuneam în discursul meu, e vorba de o prioritate majoră o țară nu poate să fie europeană dacă în continuare este supusă unor presiuni ca aceasta. Trebuie să facem tot ce putem, tot ce ne stă în putință pentru ca să o eliberăm, de exemplu, pe Iulia Timoșenco. Bineînțeles că mai, se mai pune o întrebare esențială legată de corupție. Vom încerca să luptăm împotriva acestui flagel și să facem reformele necesare pentru ca să combatem corupția. Și, pe scurt, sunt convins că toate țările europene au nevoie de Ucraina, care o țară stabilă, care să aibă o economie funcțională, stabilă și să fie și o țară politic stabilă, pentru că o neliniște într-o astfel de țară, în mijlocul Europei, poate să, semnific, să uh, însemne și uh, o neliniște în toată regiunea. După părerea noastră, putem realiza aceste obiective dacă mergem în direcția Uniunii Europene. De aceea suntem pentru acordul de asociere cât de repede. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea dumneavoastră și pentru ideile pe care le-ați exprimat aici. Iar cetățenii ucrainieni vor face tot posibilul pentru ca să-și realizeze acest vis. Mulțumesc! Senior hat noch uh, eine, you have a remark to G20? Yeah, yeah. Domnul Iațieniu, mai vreți să faceți o remarcă despre G20? To remind you. Doresc doar să vă reamintesc că ultimul G8 a fost G7 plus 1. Acest G20 ar putea fi G19 plus 1 după Snowden, Siria și Ucraina. Iată de ce trebuie să fim uniți pentru a avea succes. Și cred că G20 va depinde de felul în care noi, Ucraina și Uniunea Europeană, acționăm. Iată de ce trebuie să rămânem uniți și să arătăm determinarea de a semna cele două acorduri. Președintele, însă domnul Putin trebuie să plătească mesele de la San Petersburg. Vă mulțumesc tuturor pentru această dimineață de dezbateri. Cu siguranță nu e uh, ultima noastră discuție despre Ucraina și uh, parteneriatul estic înainte de summitul de la Vilnius. Uh, vă mulțumesc pentru angajament și sperăm să putem continua cooperarea noastră. Vă mulțumesc!